dorim să ne gândim și să comemorăm victimele masacrului din Norvegia. În... Dați-mi voie să vă adresez pentru început câteva cuvinte. Înainte de toate, vreau să fac o scurtă declarație. Dacă doriți, puteți să rămâneți așezați în acest timp. Koleżanki i koledzy. Stimate colegi, stimați colegi, vorbim despre o chestiune deosebit de importantă care ne-a marcat pe toți. Pe 22 iulie Europa a devenit victima unui atac terorist în Norvegia. Un făptaș a ucis 97 de 79 de oameni, mă scuzați, uh, majoritatea au fost tineri, a fost uh, o expresie cumplită a xenofobiei. Am fost șocați cu toții în Uniunea Europeană și loviți în uh, societățile noastre democratice. Au fost loviți tineri și ă, trebuie să condamnăm ă, cu toată severitatea asemenea acte. Pentru că noi ă, am putut constata că terorismul nu constituie doar un pericol din afară, cum s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite ci un membru al unei societăți democratice s-a transformat uh, într-un fanatic care a atacat uh, fundamentul acestei societăți. Este important pentru noi să tragem concluziile necesare. Pe de o parte, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a uh, ajunge la o integritate interioară, astfel încât uh, oamenii care trăiesc în Europa, dar și oamenii de pretutindeni să se poată bucura de faptul că uh, ducem o viață comună. Trebuie să Colaborăm cu toate statele care combat terorismul și este o mare provocare pentru noi într-o perioadă a globalizării și într-o perioadă a internetului. Uh, nu ar trebui să mai existe niciun fel de uh, granițe. În Norvegia, acolo unde se conferă premiul Nobel pentru pace. Uh, a fost de neconceput o asemenea faptă. Terorismul însă întotdeauna va pune sub semnul întrebării sistemul nostru valoric și valorile fundamentale, cum sunt toleranța și aprecierea demnității umane, ă, ă, nu trebuie să fie afectate, vor constitui în continuare drepturi fundamentale. Trebuie să manifestăm solidaritatea noastră cu societatea norvegiană, cu statul norvegian, doresc să ă, exprim condoleanțe familiilor victimelor. Com, pătimim alături de aceste familii în doliul lor. Și la două luni după această tragedie, nimic din această compasiune uh, nu uh, s-a schimbat. Iar dacă există observații din partea liderilor grupurilor politice, au cuvântul să o facă. După aceea vă voi cere un minut de liniște. Din partea grupului PPE, dacă dorește cineva să intervină. Intervenție fără microfon. Herr Domnule președinte, vă mulțumesc că ne oferiți posibilitatea ca din acest for Parlamentul European să adresăm câteva cuvinte poporului norvegian. Poporul norvegian pentru noi este un popor frate și ce s-a întâmplat în Norvegia este un lucru înfricoșător, ne arată că teroarea nu cunoaște granița. Cei afectați, victimele, în primul rând tineri, sunt oameni pe care poate nu-i cunoaștem personal, dar știm că speranțele, năzuințele lor au fost uh, zdruncinate din temelii prin acest atentat. Henry Gibson a spus cândva în contextul atacării Danemarce de către Schleswig-Holstein. A spus așa, când un frate al tău este la Nange, cu toți trebuie să urcăm pe punte și să-l ajutăm. Am avut și noi prilejul să spunem că eh, fin, Finlanda e într-o situație de nevoie, deci ce eh, pățește Finlanda pățim și noi. Și așa spunem și în legătură cu atentatul din Norvegia. Că eh, problema Norvegiei este și problema noastră și chiar dacă nu putem înțelege și nu putem resimți întru totul uh, doliul pe care îl resimt familiile celor dispăruți, vrem să asigurăm pe frații noștri norvegieni de solidaritatea noastră și spunem suferința voastră este și suferința noastră. Un poet norvegian a oferit un citat care nu de mult la înmormântarea celor dispăruți în urma atentatului a fost rostit în nenumărate rânduri. Acest uh, poet național norvegian spune că războiul nu ține cont de demnitatea vieții, războiul disprețuiește viața. De aceea, toată puterea noastră trebuie investită în pace. Nu există nicio altă cale mai bună de a ne exprima compasiunea pentru frații noștri norvegieni, pentru modul în care și ei s-au angajat uh, pe calea unei societăți deschise, libere, lipsite de ură. Trebuie ca noi toți să putem spune toți aceia care se asociază într-o activități criminale să fie să fie avertizați că nu tolerăm așa ceva. Voi ați pierdut. Noi, cei care ne luptăm pentru libertate și democrație, noi am câștigat. Lumea noastră este mai bună decât a voastră și este mai puternică. Doar așa putem depăși uh, momentele uh, de atrocitate de la uh, Oslo și Otoia. Mulțumesc! Pan przewodniczący Martin Schulz. Mulțumesc. Acum domnul Martin Schulz. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Mulți din uh, prietenii mei, din uh, grupul uh, social-democrat, mulți bărbați, multe femei din mișcarea noastră internațională cunosc acest loc foarte bine nu este, Utoia nu este doar un loc unde se întâlnesc uh, socialdemocrații norvegieni și uh, membrii uh, organizațiilor de tineret din partidele socialdemocrate de la noi s-au întâlnit acolo și își amintesc de acest loc. Atacul asupra tinerilor din Partidul Munciteresc Norvegian a spus noi Uh, tinerele și tinerii uh, membrii acestui partid am fost victimele, dar în același moment uh, însă socialdemocrația a fost victimă pentru că s-a pus sub semnul întrebării un sistem valoric. Teribil în acest atac a fost că acest om nu și-a dorit ca acest sistem valoric să aibă un viitor. Tocmai de aceea a comis acest act simbolic de a ucide tineri pentru ca o idee să nu mai aibă viitor. Atacul a fost și la adresa unei idei. Și dacă citești uh, ce l-a ghidat pe acest om în viață, tezele lui, constați, uh, că el nu acceptă o societate deschisă, nu are respect pentru alte culturi, uh, că își dorește de fapt supremația rasei albe față de alte rase, deci nu respectă esența umană. Deci este un atac asupra valorilor noastre, asupra valorilor dumneavoastră, ale tuturor, nu doar un atac asupra valorilor social-democrate, ci un atac asupra valorilor societății europene. Și dacă privim astfel lucrurile, doamnelor și domnilor, noi suntem cei care îmbrățișăm aceste valori, deci a fost și un atac la adresa noastră a tuturor. Și tocmai de aceea mi se pare că este corect ca Parlamentul European nu doar să comemoreze victimele, ci să și realizeze faptul că valorile noastre pot fi atacate din interior. Trebuie să ne apărăm în fața unor asemenea atacuri. Trebuie să ne apărăm în, în fața unor asemenea argumente care sunt intolerante, care sunt rasiste, care sunt xenofobe. Deci nu trebuie să le lăsăm loc, nu trebuie să permitem ca minoritățile să fie uh, urmărite și hărțuite. Acestea sunt obiectivele noastre și dacă vom acționa comun, vom reuși să frânăm acțiunea unor asemenea oameni. Sigur că nu este o consolare pentru părinții, pentru prietenele și prietenii, pentru frații uh, victimelor. Ei suferă și eu vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, pentru compasiunea exprimată. În zilele de după acestui masacru am primit multe scrisori care mi erau adresate mie, dar care uh, erau adresate și socialdemocrației din Norvegia și din Europa. Multe scrisori le-am primit din partea dumneavoastră și una dintre ele m-a impresionat în mod deosebit. A scris-o un coleg. El în legătură cu acest atac asupra tinerelor femei și tinerilor bărbați, a resimțit-o ca pe un atac asupra sa. A fost colegul Mario Mauro care a scris asta. Uh, el nu este uh, social-democrat, dar uh, el a simțit că, indiferent dacă îmbrățișezi ideologia social-democrată sau creștin-democrată, indiferent dacă ești alb sau dacă ești negru sau dacă ești uh, hindi, dacă ești de stânga sau de dreapta în acțiunea ta democratică, asemenea oameni ca acest terorist uh, doresc să ne ucidă pe noi toți. Și tocmai de aceea, dacă vom colabora în spiritul Cartei Europene pentru Drepturile Omului în calitate de parlament uh, multicultural, multireligios, uh, va fi cel mai bun răspuns împotriva acestui terorist. Vă mulțumesc Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Guy Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. În 1940, la începutul ocupației naziste, Nordal Krieg, poetul norvegian, scria Suntem atât de puțini în această țară și fiecare dintre noi ne e frate sau prieten. Și acest, același lucru se întâmplă astăzi, când uh, acești tineri au fost uciși, tineri care începeau să-și dea seama ce înseamnă cetățenia și democrația. Și unii dintre ei nu aveau nici măcar uh, vârsta legală pentru a vota. Aceasta este o tragedie, dar în același timp și un atac direct împotriva democrației însăși. Dar e ușor să ne exprimăm dezgustul. E prea ușor. Nu putem să, închide, să închidem ochii la ce s-a întâmplat. Acest act de violență. Breivik era poate un nebun. Poate că a acționat de unul singur. Dar, haideți să spunem lucrurilor pe nume. El este produsul unei societăți, al unei mișcări, al unei întregi comunități de activiști, blogări și mai departe, care disprețuiesc și resping societatea noastră. M-a șocat cât de rapid politicienii și figurile publice s-au spălat pe mâini de orice responsabilitate. Ei ar fi trebuit să se opună cu fermitate ideologiei care stătea în spatele lui Breivik, care este anti-islamică, anti-imigrație, care se opune unei societăți multiculturale și diversificate care se opune corectitudinii politice, care se opune Europei și care se opune, în cele din urmă, Uniunii Europene. Iar Breivik a acționat în contextul uh, unui discurs care devine din ce în ce mai frecvent, care descrie situația actuală în Europa ca fiind tragică, dramatică și care consideră că societatea noastră a ajuns într-un punct unde nu mai putem avea încredere în niciun guvern democratic. Trebuie, deci, să repetăm cuvintele fostului președinte american Clinton, pe care le-a rostit uh, la comemorarea 15 ani de la atacul de la Oklahoma. Noi, politicienii și comentatorii politici, suntem și noi responsabili de ceea ce s-a întâmplat. Dar fiindcă cuvintele noastre nu sunt neutre ci eh, și ecoul lor reverberează și ajunge uh, în uh, toată lumea și intră în urechile tuturor. Vă mulțumesc! Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. Daniel Combendit are cuvântul. Când ne confruntăm cu un masacru, majoritatea dintre noi rămânem muți, nu știm ce să spunem, suntem triști, ne e teamă și apoi, încet, încet, cu timpul, ne punem pe gânduri. E drept că acest atac din Norvegia era țintit. Ținta erau acești tineri democrați care apăra o, o idee puternică a solidarității multiculturale. Acești tineri se adunaseră pentru a susține această idee. Erau și norve, tineri norvegeni de origine curdă, de mai multe origini, care reprezentau, oglindeau această societate multiculturală care există în Europa. Apoi avem oameni politici care de ceva timp ne spun că societatea multiculturală a eșuat. Eu am întrebat întotdeauna ce înseamnă asta. Înseamnă că îi veți trimite pe cei care nu sunt uh, norvegieni, pur sânge 100%, olandezi 100%, ce o să facem cu ei dacă nu sunt francezi uh, puri și așa mai departe, ce facem cu ei, unde îi trimitem? Iar acest discurs, aceste cuvinte, instigă la ură și duc la dezvoltarea acestei uri. Realitatea nu considerăm realitatea noastră. În momentul în care vorbim despre apărarea realității europene, despre apărarea valorilor europene, despre apărarea cetățenilor europeni, asta înseamnă că, haideți să traducem ce înseamnă asta, înseamnă apărarea identității multiculturale a Europei de, din ziua de astăzi, fiindcă aceasta este realitatea europeană. Iar acest masacru a țintit această idee. Iar în momentul în care un deputat francez din acest parlament îndrăznește să spună că problema din Norvegia, trage, problema din Norvegia nu era masacrul în sine, ci naivitatea guvernului norvegian care a acceptat societatea multiculturală, trebuie ca acest parlament să spună că domnul Le Pen este o rușine pentru Parlamentul European pentru că a rostit aceste cuvinte. Și aș dori să le spun tuturor adevăraților europeni dacă în discursurile noastre lăsăm să treacă aceste fraze îngrozitoare și dacă lăsăm să treacă această idee că Europa de astăzi nu poate și nu va fi o societate multiculturală, atunci noi toți împreună dăm apă la moară acestor criminali. Există o responsabilitate intelectuală în momentul în care se întâmplă un astfel de eveniment, fiindcă noi creăm acest climat, așa cum a spus colegul Guy, Verhofstadt, climatul uh, propice pentru acești nebuni. Iar acum, uh, cu această tragedie din Norvegia, trebuie să ne gândim cu toții la ce facem și la ce spunem. Vă mulțumesc! Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. We might have different views on different issues in this chamber. Domnule președinte, putem avea opinii diferite în această instituție, dar cred că putem să fim uh, cu toții de acord că Europa este un continent al toleranței, al libertății, al pluralismului. Am fost uniți în trecut împotriva celor care uh, încercau să acționeze intolerant și să distrugă societatea noastră deschisă, democratică. Și trebuie să fim din nou uniți împotriva urei de rasă uh, și împotriva violenței care nu trebuie să-și găsească loc în Europa. Dați-mi voie să exprim în numele întregului meu grup tristețea mea în legătură cu acest act brutal criminal din 22 uh, iulie. Trebuie să ne gândim la situația rudelor victimelor, dar și la întreaga populație a Norvegiei. Și nu în cele din urmă, uh, trebuie să uh, avem compasiune pentru colegii noștri socialiști, pentru că acești tineri făceau parte din această mișcare politică. Domnule președinte, și dumneavoastră ne-ați amintit de aniversarea um, sau de comemorarea incidentului și atacului din 11 uh, septembrie. Dați-mi voie să spun cât se poate de ferm că, deși acei teroriști au acționat în numele religiei, ei nu au reprezentat de fapt niciun fel de religie și eu cred că uh, trebuie să privim uh, dintr-o punct de vedere asemănător și tragedia din Norvegia, pentru că individul care a comis aceste crime nu a reprezentat pe nimeni, nici o religie, nici un uh, curent politic relevant, ci propria sa minte bolnavă. Și eu cred că uh, nu trebuie să politizăm uh, tocmai de aceea acest trist incident. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor mei din celelalte grupuri politice care au rezistat tentanției de a politiza lucrurile, care au dovedit uh, decență și care au uh, afirmat că există valori europene uh, pentru care trebuie să milităm împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și următoarea intervenție din partea domnului Søren Zondegard. For Norge er der et før og et efter den toogtyvende juli Domnule președinte, pentru norvegieni există o viață înainte și una de, după 20, una de după 22 iulie. Pentru noi, în Scandinavia, acest 22 iulie a fost ca un fel de 11 septembrie. Nici nu cred de altfel că a fost un atentat uh, uh accidental. A fost un atentat împotriva democrației în Norvegia, dar cred că miza este chiar mai mare. Atacul terorist de la Otoia a fost pregătit cu minuțiozitate și s-a orientat împotriva viitorilor reprezentanți delegați ai socialdemocrației norvegiene. Deci a fost un atac la viitorul acestei țări. Ț- Faptul că uh, au fost uh, aleși uh, socialdemocrați uh, tineri care deja se exprimaseră în public împotriva inechității, inegalității sociale, excluziunii, împotriva xenofobiei și în favoarea solidarității internaționale, Deci, faptul că s-au angajat pentru acest lucru îi face i-a făcut țintă pentru acest atac. Nu putem trage povețe directe din acest atac, dar putem să învățăm din atitudinea absolut unică pe care poporul norvegian, primul ministru norvegian le-au avut, pentru că îmi imaginez că multe alte locuri s-ar fi ajuns la acțiuni de, uh, de, de reacție violentă la aceste atacuri, de răzbunare. Întotdeauna primul ministru a spus că reacția la un astfel de atac terorist nu poate fi decât mai multă deschidere, mai multă umanitate și mai multă democrație. Și această atitudine a fost uh, susținută de națiunea norvegiană. Peste tot în Norvegia și în, și în celelalte state scandinave, sute de mii de oameni au participat la uh, marșuri, la demonstrații împotriva terorismului și în favoarea democrației și toleranței. Mesajul acestor demonstrații uh, publice a fost foarte clar niciodată nu poți să uh, țintești prin atacul tău terorist asupra unei națiuni întregi, poate maxim asupra unor indivizi. Mulțumesc. Domnul uh, președinte Speroni, acum. Il mio gruppo. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu dorește, dorește să-și exprime condoleanțele și în același timp solidaritatea față de uh, norvegieni în contextul uh, acestui uh, atac împotriva umanității lipsit de orice justificare, fiindcă nu există nicio, niciun argument care, se poate, care s-ar putea aduce unei astfel de atrocități. Valorile noastre sunt cele ale libertății, democrației și acestea rămân în picioare chiar uh, după un asemenea atac. Nu trebuie să dăm uitării principiile pe care se întemeiază viața noastră și relațiile între oameni. Vă mulțumesc! Doamna Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Noi toți uh, suntem triști, furioși în legătură cu un asemenea act brutal de uh, crimă în masă. Dați-mi voie să-mi exprim compasiunea și a cetățenilor din compasiunea mea, din circumscripția mea pentru uh, populația din Norvegia. A fost un act de terorism care s-a îndreptat împotriva tinerilor și uh, mi se pare oribil mulți s-au pronunțat, mulți oameni de stat, mulți politicieni, dar eu probabil sunt uh, ultima care va interveni și uh, vreau să uh, citesc cuvântul unei tinere care a supraviețuit și care pe blogul ei a scris cum a reușit să se ascundă în tufișuri și spaima pe care a trăit-o. A spus, astăzi aproape că a murit și nu merităm să murim. Și tocmai de aceea uh, scriu aceste cuvinte. Suntem oameni obișnuiți. Uh, dorim să ne implicăm în politică, dorim ca lumea să devină o lume mai bună. Domnule președinte, noi uh, acum suntem alături de populația din Norvegia în aceste momente de tristețe și uh, chiar dacă uh, mulți dintre noi găsesc că uh, politica extremei drepte este o politică bolnavă, noi acum trebuie să fim alături de democrați pentru ca niciodată violența să nu câștige. Dziękuję bardzo. W imieniu komisji pani Cecilia Malmström. Pani... Mulțumesc în numele comisiei acum doamna Malmström. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ce s-a întâmplat pe 22 iulie în Norvegia este într-adevăr o tragedie oribilă. Este greu să îți imaginezi așa ceva chiar și în cel mai atroce coșmar. Însă acest coșmar a devenit realitate în Norvegia. Opt uh, cetățeni au murit în clădirea guvernamentală din Oslo, în urma atacului unui singur om. Mai târziu, acest om cu sânge rece a ucis 17 tineri. Și asta într-o uniformă de polițist, care polițist este simbolul protecției în Norvegia. A afectat acest lucru nu doar familiile victimelor, ci întreaga națiune norvegiană. A fost un atac asupra democrației, instituțiilor democratice, ideilor și valorilor noastre. Un atac asupra tinerilor care se pregăteau să-și asume un rol activ în viața publică și în politică. Acest lucru a revelat uh, pericolul extremismului de dreapta, pentru că acest om bolnav care a săvârșit atacul terorist a fost eh, practic îndoctrinat de o ideologie a urei, a xenofobiei, a rasismului. Norvegienii au eh, gestionat acest eh, eveniment în doliul lor într-o manieră cât se poate de demnă și au arătat că norvegienii sunt în continuare angajați pe calea democrației, deschiderii și toleranței. Pe această direcție trebuie să mergem și noi alături de ei. Vă mulțumesc! Thank you, Madam Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum, vă rog, să ținem un moment de recolegere pentru a comemora și a onora pe toți aceia care au murit uciși în iulie în acest an în Norvegia. Vă mulțumesc! Uh, we are going back to the votes. Trecem, revenim la voturi pentru a termina listul de vot. Este uh, un punct de procedură. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie pur și simplu să constat că acest Uh, patentat anti-european, domnul Fereci, care este în această clădire, a preferat să strălucească prin uh, absență decât să se alăture doliului mișcării democrate. Doamnelor și domnilor, vă rog, doamnelor și domnilor, în această atmosferă de doliu și de tristețe, v-aș ruga să nu